implementarea sistemului european comun de azil. Colaborarea între instituțiile noastre este vitală în acest sens. Doamna președintă, mulțumesc, domnule comisar. Încheiem aici dezbaterea și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume dezbaterea comună privind farmacovigilența. Vom discuta despre raportul doamnei McEwen privind uh, modificarea unei directive și apoi vom discuta și despre propunerea de regulament. Și pentru început îi dau cuvântul doamnei Linda McEwen pentru patru minute. Mulțumesc, doamnă președinte. covigilența are obiectivul uh, securității medicamentelor, monitorizării medicamentelor pe piață. Uh, Acum doi ani, Parlamentul și Consiliul au adoptat uh, o reformă majoră a sistemului european și nu ne-am așteptat atunci, chiar astăzi vom, uh, um, vom actualiza această legislație înainte să intre în vigoare, dar nu a apărut cazul mediator care a, a arătat slăbiciunile sistemului. Prioritatea mea majoră în negocierile din ultimele săptămâni a fost consolidarea rolul reglementării în sistemul um, farmacovigilenței, îmbunătățind astfel uh, securitatea pentru pacienți. Ce m-a uh, frapat pe mine în cazul mediator a fost două lucruri. În primul rând, faptul că chestiunile legate de siguranță au fost discutate la Agenția Europeană pentru Medicamente între organele de reglementare de mai multe ori, dar nu s-a făcut nimic în mod formal. Problema a fost lăsată deoparte și compania a retras medic- medicamentul de pe piață în anumite țări din motive comerciale. Un alt aspect care m-a frapat a fost faptul că autoritățile italiene au cerut un studiu societății Servie în 2000 pentru că avea dubii, dar acest studiu nu a fost niciodată, n-a fost terminat uh, în 10 uh, ani uh, uh, și până când medicamentul a fost retras din decizia autorităților franceze. Am făcut mai multe schimbări majore. În primul rând, pe viitor, companiile vor fi mult mai uh, controlate când vor retrage un medicament în mod voluntar de pe piață oriunde în lume, eh, ele vor trebui să eh, raporteze acest lucru Agenției Europene pentru Medicamente și li se poate pune întrebări. În al doilea rând, dacă pacienții ehm, au eh, dubii în legătură cu securitatea, se va putea ehm, face apel la un sistem automat dacă se face un studiu privind securitatea, dacă se cere un studiu, acesta trebuie să, va trebui să fie făcut. Dacă nu, pentru că medicamentele care uh, sunt supuse unui studiu vor fi etichetate cu un triunghi negru uh, care va informa publicul uh, că medicamentul respectiv uh, are în curs un astfel de studiu. În cazul medicamentului francez, uh, autoritățile nu au putut să ceară un studiu după um, autorizarea de introducere pe piață. Un alt aspect este legat de uh, reglementarea privind uh, taxele. Uh, Uh, la Agenția Europeană pentru Medicamente. Pe de altă parte, informațiile de pe um, um, prospectul uh, din uh, cutia medicamentului. În fine, doresc să mulțumesc colegilor mei, raportori din umbră, pentru tot ceea ce au făcut în acest dosar. Doresc să mulțumesc președinției daneze și comisiei, precum și președinției Consiliului, care ne-a ajutat să avansăm rapid pentru a obține acordul înainte de vacanța de vară pentru a intra în vigoare în același timp uh, cu celelalte schimbări uh, în uh, legislația farmaceutică. Mulțumesc. Domnul Dali are cuvântul acum. Mulțumesc. Mă bucur să fiu aici pentru um, asumarea formală a unui acord în primă lectură cu privire la pachetul farmacovigilență. Farmacovigilența aduce o contribuție majoră pentru sănătatea publică și este un element cheie pentru siguranța pacienților. Voi profita de această ocazie pentru a mulțumi tuturor celor care au muncit uh, din greu pentru a face ca acest acord să fie posibil, mai ales doamnei McEvan, raportor din partea Comisiei Competente pe Fond, care a facilitat uh, ajungerea uh, la o concluzie decizie în acest dosar în, uh, cu atâta rapiditate. Testele de rezistență în urma scandalului mediator au arătat anumite probleme în legislația noastră, de unde necesitatea de a întări cerințele de transparență și de raportare uh, din pachetul uh, din 2010 privind uh, farmacovigilența. Mai ales, mai multe categorii de produse trebuie să fie supuse unei supravegheri întărite și trebuie să se îmbunătățească cerințele de raportare în ceea ce privește efectele adverse. Este nevoie de o transparență crescută, mai ales pentru motivele de retragere retragere, întrerupere sau nerenoire a punerii pe piața unui produs. Și companiile trebuie să explice rațiunile pentru care iau această decizie, astfel um, putându-se reduce riscurile. Încrederea pacienților în produsele medicale este esențială pentru respectarea tratamentelor și o astfel de încredere poate fi uh, îndeplinită și menținută numai dacă pacienții au încredere în sistemul nostru. Uh, Mă bucur să văd că propunerea pe care o va vota Parlamentul mâine uh, abordează problemele identificate în legislația actuală privind farmacovigilența. Comisia mm, susține acest acord uh, și se bucură să vadă că acest acord a fost încheiat între instituții înainte de uh, vacanța de vară. Uh, comisia afirmă ca parte din acest acord că pe 18 iunie 2012 s-a lansat o consultare publică privind un document de concept care se referă la introducerea de taxe pentru farmacovigilență în conformitate cu regulamentul 1235-2010 și directiva 2010-84 UE care este deschisă comentariilor până la 15 septembrie 2012. După analiza observațiilor primite, Comisia va pregăti o evaluare de impact, care este unul din pașii necesari în procesul legislativ înainte de uh, înaintarea unei inițiative legislative de către Comisie. Comisia va continua să lucreze în acest domeniu ca prioritate cu intenția de a prezenta o propunere legislativă cât mai uh, repede posibil în fața Parlamentului și în fața Consiliului. Mulțumesc, domnule Dali. În numele grupurilor politice îi dau cuvântul doamnei Ayuso. Două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, înainte de toate doresc uh, să o felicit pe doamna McCavan, domnul raportor, pentru um, excelentul raport, precum și pe raportorii din umbră. Le mulțumesc pentru că am ajuns la un acord în prima lectură. Acord important, având în vedere că reglementarea adoptată în 2010 intră în vigoare și trebuie modificată nu pentru că ar fi o legislație proastă, ci din cauza evenimentelor recente pe care le cunoaștem pe toți. Evenimente care au arătat că există lacune care trebuiau uh, îndepărtate pentru a nu mai apărea astfel de probleme legate de securitatea medicamentelor după ce ele sunt uh, um, puse pe piață. Dacă titularul autorizației de introducere pe piață uh, retrage de pe piață medicamentul, acesta trebuie să spună din ce motive uh, retrage medicamentul respectiv sau uh, suspend sau din ce motive se suspendă autorizația de comercializare a medicamentului. Astfel, uh, titularii autorizațiilor de introducere pe piață nu vor mai putea ascunde motivele reale ale retragerii medicamentului. Chiar dacă se retrage un medicament dintr-o țară terță, statele membre vor trebui informate. Astfel se îmbunătățește transparența, securitatea, fără Um, a impune mai multă muncă agențiilor uh, naționale sau agenții europene pentru medicamente. Toate medicamentele care fac obiectul unui studiu de securitate post-autorizație se vor regăsi automat pe o listă de produse care sunt supuse unor astfel de studii. Nu trebuie să uităm că farmacovigilența are un rol fundamental de jucat și de aceea trebuie să sprijinim această propunere. Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Kadenbach. Două minute. Aș dori și eu să mulțumesc foarte mult Lindei McEvan și raportorilor din umbră. Cred că aici Uniunea Europeană a reacționat foarte rapid Uh, la faptul că ceea ce în 2010 părea modern și eficace uh, și s-a dovedit a fi de fapt uh, din, a fi exact opusul, e bine, am reacționat rapid, dar um, vedem în această situație că avem nevoie de transparență, de rapiditate de reacție Uh, și pentru că avem nevoie de încredere uh, în sistem. Avem nevoie de o mai strânsă coordonare pentru ca medicamentele odată per, uh, aprobate, autorizate în Europa să fie, să fie utilizarea lor, să fie monitorizată astfel încât efecte secundare și efecte nefaste să poată fi descoperite cât se poate de repede și autoritățile să fie informate astfel încât un medicament să nu dispară um, în mod discret de pe piață odată ce producătorul și-a dat seama că s-ar putea să existe efecte speciale, efecte secundare negative, uh, să se știe, să existe comunicare, transparență și așa mai departe. Este nevoie de cooperare, dar și uh, de cooperare și cu sectorul medical, cu toți cei care lucrează în acest domeniu. Farmacovigilența este utilă când toată lumea o cunoaște. O astfel de lege funcționează dacă pacienții și pacientele pot uh, uh, înțelege acest text, și îl cunosc. Și, după cum spunea și Linda McEvan, dacă Agenția Europeană a Medicamentului are bugetul necesar pentru a își îndeplini uh, sarcinile. Mulțumim, doamna Parvanova. Mulțumesc. Încep prin a o felicita pentru, pe Linda pentru modul în care a condus lucrările la acest raport. Și Uh, în continuarea eforturilor dezvoltate de, desfășurate de președinția daneză, am reușit să elaborăm acest text. Um, cazul mediator din Franța a arătat care sunt problemele din legislația existentă, iar actorii din acest domeniu demonstrează astăzi prin acest proiect că siguranța pacienților uh, este o prioritate și că pot fi luate acțiuni, uh, pot fi întreprinse acțiuni rapide și eficiente. Raportul pe care îl vom vota mâine pune accentul pe transparență, pe eficiență și pe întărirea monitorizării medicamentelor uh, introduse pe piață și care fac obiectul unor um, studii post-autorizare. Obligația ca uh, întreprinderile farmaceutice să uh, comunice motivele pentru care nu reînnoiesc uh, uh prezența unui produs pe piață, uh, o procedură de urgență automată, um, o obligație de transparență sporită, iată elementele care sunt incluse în acest acord. Uh, toate aceste lucruri vor spori încrederea pacienților și vor ajuta să înțeleagă mai bine medicamentele pe care trebuie să le uh, consume. În încheiere aș dori să vorbesc despre necesitatea de a furniza resurse suficiente Agenției Europene a Medicamentelor pentru ca aceasta să poată să își îndeplinească misiunile. Înțeleg că Comisia Europeană lucrează deja în acest sens și sper că ne va face o propunere relevantă uh, cât mai rapid posibil. Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Iana Cudachis un minut. Mulțumesc. Securitatea pacienților trebuie să fie prioritatea noastră majoră. Informațiile recente în legătură cu uh, medicamentul mediator a adus la sute sau chiar mii de morți ceea ce arată faptul că trebuie să protejăm mai bine pacienții de efectele secundare nocive ale medicamentelor. Astfel punem capăt uh, situației care permite companiilor să retragă medicamente pe piață fără să dea explicații. Mă bucur că deputații care au lucrat acest dosar au acționat rapid și rezonabil S-ar mai putea face și alte schimbări, da, dar nu acesta era momentul potrivit. Mă bucur de faptul că Parlamentul um, a privilegiat uh, securitatea pacienților, acționând rapid și nu a pierdut timpul. O felicit pe doamna raportor. Vă mulțumesc, doamna Iana Kudakis. Are cuvântul acum domnul Rossi. Doresc să mulțumesc mai ales colegei Linda pentru raportul său pe care îl susțin. Cu intrarea în vigoare a noilor dispoziții uh, se îmbunătățește cadrul juridic pentru supravegherea punerii pe piața medicamentelor. Obiectivele strategice ale noului regulament și a noi directive subliniază obiectivele generale ale Uh, legilor europene în domeniul farmaceutic cu obiectivul, în primul rând, de a apăra sănătatea cetățenilor și de a garanta funcționarea corectă a pieței interne și în domeniul uh, medicamentelor pentru uz uman. Consider că este indispensabil să se uh, consolideze sistemele de farmacovigilență pentru a garanta o mai bună transparență a procedurilor, îmbunătățim astfel eficiența produselor. Cazurile recente au arătat că e nevoie de o ameliorare suplimentară a sistemului și trebuie să se diminească în mod uh, continuu profilul de durabilitate a unui, medica- a unui medicament când el este folosit. Mulțumesc! La parole... Vă mulțumim, domnule Rossi. Are cuvântul acum domnul Mastalca. Děkuji, paní, paní předsedající, kolegyně a kolegové, já se chci připojit. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Aș dori să mă raliez celor care i-au mulțumit doamnei McEwen pentru munca depusă la această propunere legislativă. Mă bucur că în urma unui trilog uh, de succes se va ajunge la un acord. Sunt convins că modificările uh, aduse legislației vor aduce uh, avantaje populației europene. Se va ajunge și la o mai bună cooperare între statele membre. Este important să evităm astfel de scandale în viitor, scandale precum cazul mediator. În același timp, însă, uh, trebuie să ne asigurăm că um, aplicarea acestor prevederi va fi asigurată. Uh, criza a avut și ea o influență pentru că de multe ori bugetele s-au redus, de aceea trebuie să prevedem o bună uh, finanțare în acest domeniu, astfel încât uh, persoanele să-și poată uh, duce la bun sfârșit sarcinile. Mulțumesc, domnul Obermeier. Danke, Frau Vorsitzende. Die Überwachung von Medikamenten ab dem Zeitpunkt der Markt. Mulțumesc, doamnă președinte. Este foarte important uh, acest document. Uh, de multe ori, uh, medicament tu foarte, apar informații noi odată ce medicamentul apare pe piață și uh, medicamentele uh, ar, care sunt uh, supuse unei supravegheri după autorizare uh, sau uh, comportă anumite riscuri ar trebui să fie etichetate ca atare. Uh, de asemenea, ar trebui să existe o, o anunțare a faptului că un medicament a fost retras de pe piață. Uh, nu se poate ca um, concernele farmaceutice să fie mai repede informate decât medicii sau pacienții. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Lize, acum trei minute. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi. Ceea ce s-a întâmplat în cazul mediator a fost un scandal enorm. Nu știm exact câți oameni și-au pierdut viața, se vorbește despre 500 până la 2000 în acest caz, însă fiecare deces este unul prea mult. A existat un comportament uh, neetic din partea companiei, însă au existat și lacune legislative, care acum trebuie să fie închise. Uh, de aceea îi mulțumesc uh, Lindei McEvan uh, Uh, raportorilor din umbră, în special uh, lui uh, Pilar Ayuso, dar și comisarului Dali, pentru că au acompaniat această procedură în mod constructiv. Este important ca în viitor să se ofere motive pentru scoaterea de pe piața unui medicament. Este de asemenea foarte important ca informațiile să circule între statele membre, să fie distribuite în mod precis Uh, astfel încât astfel de cazuri să nu se uh, repete. Colega mea, Ania Weisgerber și cu mine uh, au, am depus un amendament uh, cu privire la uh, acea cutie, uh, acel fact box uh, cu privire la medicamente. Nu trebuie să fie o cutie neagră uh, Tocmai de aceea această propunere în trecut a fost respinsă. O căsuță neagră sau o cutie neagră poate să nu fie cea mai bună uh, soluție de etichetare pentru medicamente, dar trebuie să facem o mai să îmbunătățim uh, etichetarea. În uh, Statele Unite acest sistem uh, și-a, da, și-a arătat avantajele. Avem în, în continuare problema uh, că instrucțiunile de utilizare sunt prea complicate. Sunt unii pacienți care uh, citesc uh, instrucțiunile uh, de utilizare, uh, nu înțeleg nimic și arunc la, aruncă la gunoi uh, prospectul. Alții citesc cu atâta grijă încât se sperie de posibilele efecte secundare și nu mai iau medicamentul. Niciuna dintre situații nu este uh, nu este bună. Uh, trebuie ca medicamentele să fie luate în caz că sunt prescrise de un medic pentru că este esențial pentru sănătatea oamenilor. În același timp, medicamentele trebuie să fie luate conform prescripției. Mai ales la antibiotice este important acest lucru. De aceea, acest fact box ar putea fi o soluție, mai ales că el uh, s-a dovedit foarte util în Statele Unite. Sper că se va prelua această propunere și că vom avea cât se poate de curând o bună uh, propunere legislativă. Mulțumesc, doamna Flașicova Benova, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Teste de rezistență și reglementare în domeni, reglementare în domeniul farmacovigilenței sunt foarte importante. Uh, Uh, s-a dovedit faptul că există mari lacune în reglementarea Uniunii Europene. Nu putem să ni le permitem, pur și simplu. Medicamentul mediator a fost înregistrat uh, în multe state membre și autorizat în multe state membre. În ciuda faptului că au apărut informații cu privire la efectele secundare, încă din 1999, medicamentul a fost prescris în continuare până în 2009, când a fost retras de pe piață. A fost prescris la aproximativ 5 milioane de persoane. Se estimează că s-a ajuns până la 2000, la până la 2000 de decese din, ace, din cauza acestui medicament. Diferite autorități au discutat problemele cu acest medicament la diferite reuniuni, însă nu s-a luat nicio decizie. Asta înseamnă că la nivelul Uniunii Europene nu s-a făcut o verificare a acestui medicament. Autoritățile de reglementare nu au reacționat. Acest lucru ne arată că medicamentele și punerea lor pe piață trebuie să fie verificate. Din acest motiv este important să se revizuiască legislația din 2010 și este important ca această modificare să aibă loc cât se poate de rapid. Mulțumesc raportoarei pentru acest foarte bun document. Mulțumesc, doamna Ris, un minut și jumătate. Si, cher coleg, nu conet... Mulțumesc, dragi colegi, uh, nu vom ști niciodată care este numărul exact de decese uh, cauzat de mediator, medicament uh, um, prescris în realitate pentru reducerea pusei de mâncare, deși era de fapt menit pentru tratarea diabetului. În uh, Franța s-a așteptat până în 2009 pentru a se retrage acest medicament de pe piață la șase ani după ce o decizie similară a fost luată în Italia și în Spania. Este un element catalizator pentru revizuirile despre care vorbim noi în această seară uh, revizuiri care sunt obligatorii pentru uh, <clears throat> evitarea unor astfel de situații. Cadrul legislativ um, a fost întărit acolo unde este necesar, da, este necesar să-i obligăm pe producători să explice de ce hotărăsc să retragă un anumit medicament de pe piață sau de ce hotărăsc să nu renoiască solicitarea de autorizare. Da, este necesar să avem o declanșare a procedurii de urgență atunci când medicii subliniază că uh, medicamentele respective conduc la efecte adverse la pacienți. Acum, autoritățile naționale și Agenția Europeană de la Londra trebuie să asigure un control sporit în ceea ce privește operatorii comerciali din acest sector. Mulțumesc, domnul Șimanski, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-mi exprim uh, felicitările adresate doamnei raportor și coraportorilor uh, pentru cele două rapoarte care vor fi aplicate urgent. Mă bucur de faptul că Comisia Europeană și Agenția Europeană a Medicamentelor vom avea mai, vor avea mai multă responsabilitate pentru uh, siguranța medicamentelor. Ceea ce este important uh, este autorizația de comercializare valabilă întreaga Uniune Europeană. Trebuie să existe obligația de informare. Cazul din Franța arată că mulți ani de zile instituțiile europene nu au reușit să interzică medicamentul, chiar dacă anumite state membre, în anumite state membre medicamentul a fost retras. Știm faptul că uh, întreprinderile în domeniul farmaceutic au multe putere, dar putem să luptăm împotriva lor. Mulțumesc! Doamna Matias, un minut și jumătate. Mulțumesc! Aș dori să reacționez uh, și eu la observațiile făcute de colegii mei și să o felicit pe Linda McEvan pentru Uh, un raport excelent. Uh, pacienții europeni se vor bucura de o protecție sporită datorită acestui regulament european. Nu doresc să repet ceea ce s-a spus deja. Nu pot decât să susțin însă toate aspectele ridicate mai devreme și să fac câteva adăugiri. Criza economică conduce la un regres al sectorului sănătății și profit de prezența domnului comisar pentru a atrage atenția asupra faptului că nu putem lăsa criza economică să submineze inițiativele legislative, mai ales cele din domeniul farmacovigilenței și din domeniul informării pacienților. Pacienții trebuie să aibă acces la toate informațiile necesare. A doua observație. În 2010, atunci când am uh, votat uh, textul directivei în prima lectură, am făcut niște progrese, însă astăzi îmi dau seama că facem niște pași înapoi. În Grecia oamenii ajung să-și piardă viața pentru că nu au acces la medicamente. Și aș vrea să știu cum putem noi acționa concret pentru a avansa în toate aceste probleme de sănătate publică. Mulțumesc, doamna Grostet. Merci beaucoup. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, dragi colegi, o felicit, bineînțeles, pe doamna raportor, dar aș dori să-l felicit și pe domnul comisar Dali pentru reactivitatea sa la criza cauzată de medicamentul mediator și uh, grație acestei reacții rapide s-a îmbunătățit uh, legislația pe care am votat-o în legătură cu uh, farmacovigilența și aceste teste de rezistență au fost introduse tocmai ca Um, o consecință a cazului mediator. Um, legislația votată uh, și-a arătat punctele slabe și astăzi corectăm aceste slăbiciuni și astfel consolidăm transparența și comunicarea în ceea ce privește securitatea medicamentelor. Dar consider că mai există încă un uh, punct care nu a fost abordat e vorba de chestiunea centrală legată de rețetă. Dar 15 până la 20% din medicamentele prescrise în domenii ca pediatria, eh, psihiatria sau cancerologia, eh, medicii prescriu medicamente în momentul în care nu există suficiente alternative pentru a trata o patologie. Aceste medicamente sunt utile, dar nu sunt lipsite de pericol pentru că nu sunt valizate de autoritățile sanitare. Aceste rețete nu duc în cadrul farmacovigilenței decât la foarte puține rapoarte legate de efectele negative de către medici pentru că li se poate pune uh, în pericol credibilitatea. Alături de autoritățile naționale, Agenția Europeană pentru Medicamente trebuie să emite linii directoare în legătură cu acest aspect, dar propunerea mea nu a fost reținută în uh, raportul final. O mai bună reglementare a acestor rețete ar permite limitarea utilizării abusive a medicamentelor și s-ar pune capăt unor lacune terapeutice în folosirea unor medicamente. Mecanismul mediator a fost folosit într-un caz din cinci eh, și este fundamental să nu se mai eh, repete astfel de cazuri. Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Weisgerber. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportoarei pentru foarte bună colaborare. Un, o supraveghere a medicamentelor de calitate protejează cetățenii europeni. De aceea a fost foarte important ca lacunele descoperite în cazul mediator să fie închise cât se poate de rapid. De acum încolo, o companie care retrage un medicament de pe piață, trebuie să spună de ce a făcut-o. Agenția Europeană a Medicamentului se va ocupa de informarea cu privire la acest lucru și a celorlalte state membre, o, importa, o informație esențială având în vedere piața internă. Un lucru însă mi se pare foarte important, o mai bună uh, lizibilitate sau inteligibilitate a uh, instrucțiunilor de utilizare a medicamentelor. De multe ori sunt prea complicate. Uh, acest lucru este valabil pentru vârstnici, dar nu numai. Unii pacienți sunt atât de speriați uh, de, efect, de posibilele efecte secundare când citesc um, prospectul medicamentului încât nu-l mai iau. Deci este foarte important ca uh, Uh, aceste informații să fie mai clare, să se uh, includă un, uh, o căsuță în care uh, să se facă un rezumat cu privire la efectele secundare, dar și cu privire la administrarea unui medicament. Mă bucur că uh, și domnul comisar Dali a fost de acord cu privire la o propunere referitoare la o mai bună inteligibilitate a prospectului medicamentelor nu știu dacă există deja idei concrete, chiar m-ar interesa acest uh, lucru. Mă bucur oricum că uh, s-a preluat această propunere pentru că mi se pare o, un pas foarte uh, important. Mulțumesc. Madame Weisgerber, la parole est maintenant à Monsieur Banqui. Domnul Banqui, două minute. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc și eu raportoare. Aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor pentru munca sa. Cred că este un raport foarte important care arată că este posibil ca Parlamentul și Comisia să coopereze și sper că uh, în curând vom avea și un uh, acord în acest domeniu. Istoria ne-a arătat foarte clar în ceea ce privește securitatea și uh, îndoielile referitoare la siguranță a unui medicament. Există în continuare uh, lacune. Grupurile cele mai sărace din societate și țările cele mai sărace sunt cele mai puternic afectate. De asemenea, uh, prospectul, prospectele medicamentelor sunt prea complicate, prea lungi, foarte mulți, nu pot nici măcar să le înțeleagă. Este foarte important să recâștigăm încrederea pacienților printr-o reacție rapidă la cazurile care apar. Îmi amintesc de o poveste de acum 4-5 ani, când era vorba de vaccinările împotriva virusului uh, H1N1. Uh, Au existat mari tensiuni uh, în Polonia, dar și în Ungaria. O, minist- o doamnă ministru din Polonia a spus cetă- cetățenilor polonezi că nu ar trebui să se uh, vaccineze pentru că nu se cunosc efectele asupra mamelor și copiilor. Cred că acest caz arată că putem reacționa cât se poate de rapid. În cazul mediator s-a văzut acest lucru. Când este vorba de sănătatea populației, trebuie să lăsăm la o parte diferendele politice, trebuie să lucrăm împreună și să obținem rezultate bune. Iar acest raport ne arată că merită să cooperăm. Sper că vom ajunge repede la un acord. Mulțumesc, doamna Tunund Hohenstein, două minute. Pani przewodnicząca, to naprawdę jest dobrze, że Mulțumesc, doamnă președinte. E un lucru bun faptul că Comisia dorește să modifice legislația privind farmacovigilența pentru că siguranța medicamentelor disponibile pe piața română este foarte importantă pentru consumatori. Instituțiile europene trebuie să continue să facă tot ce este în puterea lor pentru a oferi siguranța cetățenilor, siguranța că produsele pe care le cumpără pe internet sau la farmacie sunt sigure. Revizuim acum directiva și regulamentul în ceea ce privește farmacovigilența. Acesta este un pas, acesta este un pas în direcția cea bună, e sigur acest lucru. Dar trebuie să supraveghem mai bine și celelalte produse de pe piață. Pe piață sunt disponibile tot felul de produse foarte periculoase și nu există campanii de informare pentru, la adresa cetățenilor pentru ca ei să știe ce medicamente pot fi uh, periculoase și ce să nu cumpere. E vorba de o amenințare directă la adresa sănătății și vieții umane cetățenii nu sunt suficient informați în legătură cu efectele în momentul în care iau o anumită substanță. Peter Lise are dreptate. Informațiile sau sunt prea complexe sau nu există deloc. Felicit uh, Comisia pentru inițiativa Factbox. Box care poate să îmbunătățească mult informarea cetățenilor pentru că va fi o obligație de a informa consumatorii în legătură cu efectele unei substanțe. Domnule comisar, ați vorbit despre consultări. În câte limbi faceți această consultare? Sunt consultările disponibile persoanelor sau instituțiilor care nu se exprimă în engleză. Are cuvântul acum, în cadrul procedurii spontane, domnul Micolasici. Uh, uh, Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Drag, stimate domnule comisar, stimați colegi, Aș dori să pun o întrebare foarte importantă. Suntem cu toții de acord că informația este informația pentru consumatori pe alimente trebuie să fie mai ușor de citit, mai ușor de înțeles. Cu atât mai mult acest lucru uh, este important pentru prospectul unui medicament. Informația trebuie să fie corectă, ușor de citit și ușor de înțeles. Însă să ajungem la, întreb, la subiectul în sine. Aș dori să o felicit pe doamna McKevin. Cred că uh, s-a făcut un foarte important pas înainte uh, prin faptul că Uh, doamna McKellen s-a concentrat asupra revizuirea acestui material uh, astfel încât riscurile să scadă pentru pacienți. Au fost pacienți care au fost, să spunem așa, tratați uh, cu anumite medicamente care au avut efecte secundare și au dus la până la 2000 de decese. Aceste medicamente de în plus au fost uh, um, au fost prescrise pentru altă utilizare decât uh, cea prevăzută. Doamnă președinte, mă bucur că avem acest raport. Doamnă președinte, revizuirea normelor de reglementare a farmacovigilenței la nivelul Uniunii este necesară și binevenită. Sistemul actual trebuie consolidat pentru a asigura o mai mare siguranță și a elimina lacunele existente

Eh, pane komisaři já samozřejmě nebo všichni vítáme že komise reagovala na ten. domnule comisar salutăm faptul că comisia a reacționat la cazul mediator și a prevăzut um, obligativitatea uh, motivării retragerii unui um, medicament de pe piață Însă este păcat că această obligație nu uh, se referă și la statele terțe din afara Uniunii Europene. Fac apel la Comisie pentru următorul lucru. Când se constată probleme într-un stat membru, trebuie să se facă o analiză a efectelor și să se solicite uh, modificarea legislației aferente. Uh, să uh, mă refer numai la anumite societăți uh, farmaceutice care, în ciuda petițiilor cetățenilor, um, au fost ignorate. Dau cuvântul domnului Dali. Thank you, Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. Comisia este recunoscătoare pentru sprijinul Parlamentului față de acordul în primă lectură privind propunerile de farmacovigilență. În ceea ce privește acea căsuță neagră despre care vorbea doamna McEwen, există un uh, studiu de fezabilitate și o evaluare care uh, vor fi rezumate în așa numita drug fact box se organizează consultații, consultări, îmi cer scuze, cu autoritățile implicate, cu asociațiile consumatorilor, ale medicilor, ale farmaciștilor, cu organizațiile din domeniul asigurărilor, precum și din industrie. Studiul acesta își va prezenta, uh, vom uh, prezenta rezultatele acestui studiu până în 2013. Este adevărat că criza economică a afectat uh, sistemul sanitar, însă nu trebuie să mai permitem acest lucru pentru că sănătatea este uh, un aspect esențial și în același timp un element cheie pentru um, creștere. Așteptăm cu nerăbdare aplicarea noii legislații și punerea acesteia în aplicare în uh, beneficiul utilizatorilor pentru încurajarea unei mai mari transparențe și pentru o supraveghere întărită a unei liste mărite de uh, medicamente. Mulțumesc. Doamnă McEvan, uh, spune la președinte, aveți ultimul cuvânt. Doresc doar să răspund doamnei Grostet. Uh, sunt de acord această chestiune um, legată de folosirea medicamentelor în alte scopuri decât cele prevăzute este importantă. În legătură cu um, conceptul de drug fact box sau căsuța cu elementele esențiale, cred că Peter Lise are, uh, um, are dreptate, având în vedere că li se dea prea multe informații, măcar vor citi această căsuță succintă Problema este dacă oamenii nu cred informațiile. În fine, doresc uh, să mulțumesc lui Julie Hanks, care în ultimii doi ani și jumătate s-a ocupat de dosarul farmacovigilență care și, ca și toți ceilalți asistenți ai noștri, a făcut eforturi foarte mari. De multe ori nu le mulțumim suficient. Îi mulțumesc asistentei mele și asistenților dumneavoastră. Clou la discussion. Mulțumesc, doamnă McKevin. Discuția s-a, dezbaterea s-a încheiat. Votul, votul va avea loc mâine la ora 12. Plenara se va relua mâine la ora 8. 30 de minute. Ordine